So, good afternoon, colleagues. I propose we start. Bună ziua, stimați colegi. Haideți să începem ședința din după amiaza aceasta. Iată, avem plăcerea de a-l avea alături de noi pe Ministrul Sănătății din Estonia, domnul Osinovski. Bineînțeles, domnule ministru, există o serie de dosare de maxim interes pentru comisia noastră, dosare pe care sperăm că președinția estonă le va promova. Am discutat deja cu dumneavoastră despre ambițiile președinției estone în domeniul sănătății, așa că așteptăm cu nerăbdare să aflăm mai multe detalii despre ele. Bun venit la ședința noastră și aveți, iată, cuvântul pentru a vă prezenta Uh, prioritățile pentru următoarele șase luni. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o acordați de a vă prezenta prioritățile președinției estone în domeniul sănătății. În primul și în primul rând, mulțumesc președinției malteze pentru eforturile excelente demarate în ultimele șase luni Începând cu data de 1 iulie, Estonia a preluat uh, președinția Consiliului Uniunii Europene. Este pentru prima dată când ținem această funcție. Și, bineînțeles, uh, suntem deosebite entuziaști, dar și uh, copleșiți de responsabilitate în, această, în acest nou context. Motoul președinției noastre este unitate prin echilibru. Astăzi Europa are nevoie de unitate la nivel de valori, idei, acțiuni. S-a vorbit uh, mult despre nevoia de a aduce mai aproape de Europa, de a aduce mai aproape pe cetățenii europeni. Și sănătatea, să, să știți că este un subiect care ne vizează pe toți. Uh, Um, a fi sănătos uh, înseamnă a avea posibilitatea de a fi activ și de a avea o viață de plină, de a contribui la societate și la economie. Conform unui eurobarometru, uh, europenii consideră că sănătatea și securitatea socială sunt a patra uh, temă de importanță cu care se confruntă. Este un loc la fel de important ca și terorismul, de altfel, oferit sănătății. Cooperarea europeană poate aduce mulți pași înainte în ceea ce privește eliminarea provocărilor în domeniul sănătății cu care se confruntă Europa în momentul de față. Și, spre bine, um, împreună putem face mai bine față acestor provocări, inclusiv provocărilor în domeniul sănătății. Președinția estonă își dorește să se concentreze pe două priorități în domeniul sănătății, în primul și în primul rând uh, combaterea consumului de alcool și uh, în al doilea rând uh, promovarea inovării digitale în sănătate. Consumul de alcool are un uh, impact negativ asupra sănătății indivizilor, dar și asupra sănătății societăților pe ansamblu. Alcoolul contribuie, să știe, la apariția peste 200 de probleme de sănătate. Conform uh, estimărilor, costurile societale anuale pentru consumul de alcool la nivel european, de Uniunea Europeană, pot ajunge la uh, aproape 400 de miliarde de euro europenii consumă uh, deosebit de mult alcool. În regiunea noastră pare să se consumă de două ori mai mult alcool decât în orice altă regiune ale lumii. Uh, de asemenea, uh, ne dăm seama că problemele legate de alcool nu, sunt, nu pot fi rezolvate prin intermediul sol, soluțiilor naționale. Aspectele transfrontaliere legate de publicitate, etichetare, comerț transfrontalier diluează eficiența măsurilor la nivel național și tocmai de aceea Uniunea Europeană își poate aduce aportul. De asemenea, uh, să nu uităm că uh, în, april, în aprilie 2015, în, uh, prin intermediul unei rezoluții, Parlamentul European a subliniat importanța combaterii în comun a um, flagelului consumului de alcool. Vă dau exemplul publicității în media, mass media digitală, publicitate la alcool. Uh, Vă dați seama, uh, mediul uh, digital este uh, lipsit de frontiere, prin urmare, iată, publicitatea la alcool ajunge la tot felul de categorii de societate, chiar dacă la nivel național accesul la acestor uh, categorii, spre exemplu tineri, uh, minori, ar trebui să fie restricționat. În plus, faptul că alcoolul uh, nu face obiectul cerințelor în domeniul etichetării, aduce cu sine o serie de efecte negative asupra uh, capacității consumatorilor de a face alegeri informate. E clar că pentru a face alegeri raționale, consumatorii trebuie să fie informați atât cu privire la caracteristicile produsului, cât și cu privire la efectele negative pe care produsul le-ar putea avea. În acest context, e clar că autoreglementarea nu este suficientă, e nevoie de acțiuni comune la nivel european. Bineînțeles, orice fel de regul regulament trebuie să respecte valorile pieței uh, unice și pornind de la acest uh, fapt, uh, e clar că doar împreună putem găsi soluții. Dacă avem reguli menite a-i produce pe, a-i proteja pe consumatori, consumatorii de jucării, spre exemplu, de ce n-am avea reguli și pentru consumul de alcool, care uh, are efecte mult mai negative decât jucă, jucători, jucăriile. Noi considerăm că e important să discutăm despre etichetarea băuturilor al, alcoolice. Noi considerăm că este un aspect transfrontalier care merită să fie tratat la nivel european. Săptămâna viitoare, pe data de 20-21 iulie, la întâlnirea informală din Tallinn, miniștrii de sănătății din Uniunea Europeană vor discuta acest subiect și, de asemenea, vom organiza și o conferință a președinției cu privire la aspectele negative ale consumului de alcool, uh, conferință care va fi organizată pe datele de 30-31 octombrie, tot la Tallinn. Și aceste discuții vor, fi, vor contribui la uh, formularea concluziilor Consiliului uh, pe care le vom propune uh, spre adoptare Consiliului ESCO în decembrie. Trec la a doua prioritate acum, și anume inovarea digitală în domeniul sănătății uh, statele membre se confruntă cu provocări comune în ceea ce privește asigurarea durabilității sistemelor lor de sănătate. Uh, tehnologiile digitale și utilizarea mai bună a datelor pot contribui la atingerea obiectivelor uh, de politici ale sănătății, astfel încât uh, oamenii să fie mai sănătoți, mai sănătoși și sistemele de sănătate să fie mai durabile și mai transparente. Pentru pacienți și pentru cetățeni, soluțiile digitale oferă, le oferă posibilitatea de a înțelege mai ușor și de a-și gestiona mai ușor propriile, propria stare de sănătate. Iar lucrul acesta este cu atât mai important pentru persoanele care se confruntă cu uh, probleme de sănătate cronice. În acest context, e important uh, să le oferim uh, cetățenilor posibilitatea de a-și accesa, controla și gestiona datele de sănătate online, într-o manieră sigură și conform convenabilă. Asta ne oferă posibilitatea, de asemenea, de a folosi, de asemenea, aceste date pentru cercetare și inovare. Avem nevoie de sisteme de informații cu privire la sănătate mai interoperabile și mai prietenoase cu utilizatorii, care să, ofere, să facă posibilă conectivitatea între personalul în domeniul sănătății și pers- uh, pacienți. De asemenea, e nevoie de o utilizare mai inteligentă a datelor uh, enorme care se colectează la nivel uh, european în momentul de față, uh, date cu privire la starea de sănătate a indivizilor. E important ca aceste date să fie folosite într-o manieră sigură pentru a se obține beneficii uh, atât individuale cât și colective. Spre exemplu, e important uh, Uh, ca aceste date să poată fi folosite pentru a se îmbunătăți diagnosticarea și tratament, tratarea anumitor uh, boli, în același timp însă fără a să aduce atingere uh, standardelor de protecție a datelor cu caracter personal. A, a, e important să creăm condițiile favorabile pentru astfel de soluții digitale Uh, în contextul pieței unice digitale. La uh, întâlnirea informală uh, din iulie a ministrilor de sănătate vom explora domenii de cooperare între statele membre în acest domeniu și vom discuta despre maniera în care putem colabora mai bine pentru a îmbunătăți accesul online al cetățenilor la propriile lor date de sănătate și pentru a depăși barierele în calea inovării în domeniul sănătății. Conferința e-health va avea loc la Tallinn uh, pe datele de 16-18 octombrie. La această conferință se vor aduna uh, la Tallinn o serie de decidenți politici și actori importanți în domeniul sănătății uh, din întreaga Europa. Pe baza acestor discuții vom putea să creionăm acțiuni sau o, o, o foaie de parcurs pentru acțiunile care trebuie să fie în, adoptate în acest context uh, Uh, în uh, cadrul strategiei privind piața unică digitală. Dintr-o uh, perspectivă legislativă, avem de gând să discutăm despre pachetul privind produsele uh, veterinare. S-au purtat deja discuții pe tema aceasta la Consiliu, s-au făcut pași înainte și vom încerca și la rândul nostru să ajungem la un compromis pentru, negocierea, uh, pentru un mandat de negociere și asta până la finele președinției noastre. În final, aș vrea să le mulțumesc președinției malteze Uh, pentru excelenta muncă demarată alături de președințiile anterioare, olandeză și slovacă. Președinția noastră va încerca să continue eforturile demarate deja în ceea ce privește rezistența micro, antimicrobiană și accesul la medicamente, precum și reacțiile durabile la HIV și uh, tuberculoză tuberculoza. În ceea ce privește rezistența antimicrobiană, știm care este importanța acordată subiectului acestuia de către Parlamentul European. Ne vom, uh, vom uh, pune pe uh, ordinea zile a zilei sau ordinea de zi a Consiliului Agrifish din iulie acest, această temă și pe data de 23 noiembrie vom organiza chiar o întâlnire la nivel înalt pe tema acestei rezistențe antimicrobiene la Bruxelles. Bolile infecțioase, precum HIV, tuberculoza și uh, hepatita C, sunt în continuare pre, uh, preocupări la nivel european. E important tocmai de aceea uh, să discutăm subiectul uh, și un prim pas va fi, uh, în acest sens, va fi conferința de la Tallinn din 12-13 decembrie. Vom încerca pe baza acestei conferințe să punem bazele unui dialog de politici cu privire la reacțiile durabile în domeniul HIV-TBC. Nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc uh, dumneavoastră, stimați membri ai Comisiei Envi, pentru dedicarea și eforturile pe care le-ați uh, depus în direcția protejării sănătății uh, cetățenilor europeni și sper că vom colabora strâns și în viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ministru, pentru prezentare și pentru prioritățile foarte clar exprimate. Acum o să dau cuvântul colegilor. Întâi o rundă de întrebări din partea coordonatorilor, grupurilor politice. Începem, bineînțeles, cu PP-ul domnul Lize. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare introductivă. Există o mare diferență între prezentarea colegului dumneavoastră, uh, prezentare de care am avut parte în dimineața aceasta, și prezentarea dumneavoastră. Bine, nu e responsabilitatea dumneavoastră că există această diferență, dar trebuie să ne asigurăm că aceste diferențe vor, uh, vor dispărea. Colegul dumneavoastră de la Mediu a discutat uh, aproape doar despre dosarele legislative care sunt în curs de a fi negociate în momentul de față. Dumneavoastră n-ați avut prea multe dosare de menționat. Ar fi dosarul cu privire la produsele veterinare. Sper că în timpul președinției estoniene, estone vom avea pași înainte. Sper din tot sufletul ca amendamentele Parlamentului European să fie luate în uh, considerare de la bun început, pentru că uh, în cursul trialogului să nu fim obligați să o luăm de la capăt. Dar uh, acesta ar fi singurul dosar legislativ de care vă puteți ocupa dumneavoastră până la urmă. Cu vreo patru săptămâni în urmă i-am spus uh, domnului Juncker, dar și uh, în comisia noastră domnului uh, Timmermans, că nu este posibil ca Uniunea Europeană să nu fi venit în ultimii ani cu niciun fel de propunere legislativă în domeniul sănătății. Și aveți dreptate când spuneți că întrebați ce e important pentru ei, cetățenii europeni vor răspunde direct sănătatea și uh, se referă și la sănătatea în contextul acesta european. Noi știm că statele membre au uh, o, serie de competențe pe care, de care nu vrem să le văduvim, dar totuși există lucruri pe care trebuie să le reglementăm. Trebuie să avem grijă, să nu le dăm uh, impresia oamenilor că vrem să-i educăm, să le spunem ce să mănânce sau să bea, dar în ceea ce privește etichetarea alcoolului, da, vă înțeleg prea bine duminică seara, uh, copilul meu de 18 ani uh, m-a întrebat, uh, tată, de ce pe fiecare produs avem valoarea nutritivă? Mai puțin în momentul în care vorbim despre băuturile al- alcoolice. N-am știut ce să-i răspund. Să-i răspund. În ceea ce privește rezistența antimicrobiană. Aveam am avea nevoie de o, actă, de o propunere legislativă pe tema aceasta. E momentul de pro, să avem, să obținem propuneri concrete din partea Comisiei. Vorbim mult despre sănătate, dar prea puține facem în domeniu. Și tare mi-ar plăcea ca alături de dumneavoastră să putem face pași înainte. Și în domeniul e-health, da, aveți dreptate, avem nevoie de măsuri concrete pentru ca lucrurile să funcționeze la nivel european. Vă mulțumesc! Madame Dali, Mulțumim. Acum, din partea socialiștilor, doamna Dali. Mulțumesc, doamna președinte. În calitate de reprezentant al președinției Consiliului, sunt convins că dumneavoastră vreți să promovați toate aceste priorități uh, care includ uh, abuzul de alcool și uh, inovarea digitală în domeniul sănătății. Știm însă care sunt limitele sănătății publice. Sunt convins însă că există domenii în care împreună cu dumneavoastră putem face progrese mari. Vreau să mă refer în special la strategia privind consumul de, de alcool și efectele nocive ale acestuia, care știu că vă interesează foarte mult. Cât uh, încredere credeți că vom putea ajunge la o strategie nouă privind uh, consumul de alcool, cât de curând, și uh, ce ne puteți spune despre etichetarea băuturilor alcoolice și mă refer la toate băuturile alcoolice, inclusiv uh, berea, vinurile, spiritoasele, etc. Dumneavoastră ați mai vorbit și despre rezistența la antimicrobiene și ați spus că veți continua discuțiile cu privire la această rezistență la antimicrobiene. Tocmai a apărut propunerea Comisiei uh, pentru un nou plan de acțiune la nivelul Uniunii Europene. Ei, vreau să-mi spuneți ce măsuri uh, concrete dorește să ia președinția dumneavoastră în acest domeniu? Cum veți uh, promova acest, acest domeniu? Uh, ce veți face ca să schimbați cu adevărat ceva? Și în ce privește cealaltă prioritate, inovarea digitală în domeniul sănătății. Ați vorbit despre promovarea cooperării și colaborării în e-health și spuneți că e nevoie ca oamenii să aibă acces electronic la datele lor medicale și să le poată controla. În același timp și să ne asigurăm că protejăm uh, dreptul lor la viața privată. Cum veți face acest lucru? Uh, urmează să discutăm despre datele confidențiale și știm că acolo sunt foarte multe aspecte spinoase greu de soluționat. Mulțumim! Domnul Pica, în numele grupului ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, mulțumesc. Grupul uh, meu salută prioritățile pe care dumneavoastră ni le-ați anunțat aici, în special cea referitoare la sănătate, la e-health. Cum au uh, spus-o și antevorbitorii, e o temă importantă de care tot vorbim și ne pregătim, dar încă n-am reușit să o rezolvăm. Cealaltă temă, alcoolul, da, uh, și aceasta e o temă importantă pentru că alcoolul este o toxină până la urmă. Știu că oamenii beau, dar uh, orice consum care nu e moderat are un impact uh, uriaș la nivel social, la nivel de sănătate. Și ne bucură așadar prioritățile pe care vi le-ați ales, consider că ele sunt importante. Acum aș vrea să spun două lucruri, sau poate să spun, să formulez două întrebări. Cum intenționați să continuați ce a început președinția malteză? Maltezii s-au concentrat mult pe medicamentele biosimilare. E important pentru că acum uh, știm că avem foarte multe restricții bugetare și medicamentele contrafăcute sunt o problemă reală care ne afectează sănătatea. Așadar, în ce privește prioritățile, veți întreprinde măsuri uh, astfel încât uh, pacienților să li se prescrie și medicamente biosimilare? Totodată vreau să știu dacă aveți de gând să revizuiți legislația referitoare la sânge și țesuturi. În 2002 s-a adoptat uh, directiva privind sângele și compoziția sângelui. De atunci s-au înregistrat progrese în medicină și au apărut uh, schimbări majore în modul în care uh, e gestionat sângele, gradul de siguranță a crescut. Deci au fost mai multe inovări Testele sunt făcute acum în mod automat, se preiau uh, um, probele în mod automat. E mai ușor și pentru pacienți și pentru cei din domeniul sanitar. Așadar, vreau să știu în ce măsură uh, președinția dumneavoastră va monitoriza această situație aveți uh, de gând să începeți un dialog cu Comisia Europeană astfel încât să asigurăm uh, cele mai înalte standarde, în special de siguranță, cu privire la sânge țesuturi. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Conecină, din partea GUE. Vă mulțumesc, doamna președinte. Domnule ministru, eu am o întrebare foarte uh, la obiect. Sunt de acord cu programul pe care ni l-ați prezentat, suntem de acord că problemele și întrebările pe care le-ați identificat uh, sunt foarte oportune și merită să fie pe agenda dumneavoastră. Rezistența la antimicrobiene e o poveste fără sfârșit. A fost uh, abordată de toate președințiile anterioare, așa că eu uh, vă urez să puteți face ceva în privința ei. Dar vreau să mă refer la o problemă, anume, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind combaterea HIV, tuberculozei și a hepatitei C. Anul acesta am înregistrat 30.000 de cazuri de infecții noi pe lângă cele deja înregistrate, avem 120.000 de oameni care suferă de tuberculoză. Noi, Parlamentul, nu putem uh, forța Comisia să acționeze, dar vreau să fac un apel la dumneavoastră, ca țară care dețineți președinția, să ne ajutați să punem mai multă presiune pe Comisie în sensul acesta. Comisia ne-a spus că în termen de un an uh, ne va trimite un plan, nici măcar un plan de acțiune, nu știu, ceva fel de declarație probabil. Însă modul acesta de a trata sănătatea cetățenilor noștri mi se pare unul foarte periculos. E nevoie de o mai bună cooperare între statele membre în acest domeniu și Comisia n-a fost în măsură să acționeze până acum. Noi am adoptat o rezoluție foarte clară și acum vreau să vă rog pe dumneavoastră, care sunteți la președinție, să deschideți această chestiune, această temă cu Comisia Europeană, pentru că noi, evident, nu putem. Mulțumesc din partea verzilor domnului Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Reau ce a spus colegul Peter Lize Poate că portofoliul dumneavoastră suscită mai puțin interes, mai puțină participare aici în sală decât uh, predecesorul dumneavoastră din uh, această dimineață, însă asta arată și că competența Uniunii Europene în acest domeniu e poate puțin mai dificil de, de văzut sau de abordat. În orice caz, mulțumim pentru că sunteți aici și pentru că sunteți uh, gata să lucrăm constructiv la aceste dosare. Așa cum spunea doamna Dali, Rezistența la antimicrobiene este o temă importantă și, uh, da, avem un document al Comisiei din iunie. Vedem uh, că urmează un uh, consiliu um, agripeș și că acest dosar este pe tema, pe agenda Consiliului. Vedem că um, va fi discutat acolo uh, Um, dar um, doar la nivel de discuții uh, exploratorii. Noi știm că cercetările arată clar că este o legătură între această rezistență și pesticide și erbicide. Faptul că se privește uh, separat această legătură de restul problemei nu va face decât să crească și mai mult rezistența. Dacă această problemă, dacă acest dosar e pus pe agenda Consiliului Agripeș, arată cât de în serios luăm noi problema. Dumneavoastră, ca ministru al sănătății, trebuie să vă asigurați că aceste probleme sunt abordate cu seriozitate și nu ca parte a agriculturii, ci ca parte a domeniului sănătății. Mulțumim, doamna Dornano. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule ministru, mulțumesc pentru prezență. Mă bucur că doriți să faceți din combaterea alcoolismului o prioritate a președinției dumneavoastră. Abuzul de alcool duce la 7% um, din uh, maladiile precoce și um, decesele premature din uh, Europa. 3 milioane de, uh, de cazuri pe an în Europa două case pe care noi uh, le-am identificat aici la Parlament, uh, comercializarea transfrontalieră pe internet a băuturilor alcoolice și vânzarea neautorizată. Ce măsuri veți lua împotriva acestui fenomen și împotriva acestor cauze care contribuie la alcoolism? De mai multe ori, uh, Comisia și Parlamentul au fost în conflict cu privire la OMG-uri. Recent, noi am votat împotriva punerii pe piață a unui tip de porumb modificat genetic. Um, însă asta și pentru că am uh, constatat că există foarte multe lacune în cercetările științifice și că multe asemenea studii sunt de fapt denunțate de către oamenii de știință. Ce veți face pentru a împiedica Comisia să forțeze încă o dată introducerea OMG-urilor? Mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru. Aici se încheie prima rundă de întrebări, deci dacă doriți să răspundeți, aveți ocazia. Mulțumim foarte mult pentru remarce și pentru întrebări. După cum uh, spunea Peter Liză, și eu sunt de acord că în domeniul sănătății s-au întâmplat prea puține durează foarte mult uh, și uh, să facem puținul pe care îl facem. Așa e că multe instituții tergiversează, altele, în schimb, au o înțelegere foarte diferită decât a statelor membre cu privire la aceleași chestiuni. Deci, chiar dacă ne dăm seama că problema este una comună, adeseori uh, soluțiile uh, nu sunt uh, luate la nivel comun. Alcoolismul este un exemplu foarte bun. Doamna Dali m-a întrebat cât de multă încredere am și cât de repede vom reuși să obținem vreo progres. Ne-ați cerut să îndemnăm Comisia să vină cu o strategie privind combaterea consumului de alcool. Nu există astfel de strategie deocamdată. Uh, și uh, ce măsuri există pentru a contracara efectele consumului excesiv uh, nu prea sunt susținute cu mare entuziasm de statele membre, ca să zic așa. Este un motiv clar pentru asta, dar uh, ce pot să vă spun e că, în general, noi vom merge în direcția asta. Europa va trebui să facă mai multe pe viitor decât face acum și este clar că domeniul sănătății a devenit parte a pilonului social. Este doar o singură frază acolo, dar e o frază importantă pentru viitorul discuțiilor noastre în acest domeniu. Acum, ca să răspund la întrebările concrete pe care le-am primit, în primul rând, în legătură cu uh, sănătatea digitală și protecția datelor. Unul dintre argumentele cele mai importante folosite împotriva digitalizării domeniului sănătății este că avem de-a face cu date sensibile și uh, autoritățile statului nu uh, sunt capabile să le protejeze în mod adecvat. Asta cred că nu e obiecție împotriva sistemului uh, în sine, ci uh, mai degrabă ne arată că uh, Trebuie să punem la punct un sistem solid de protecție a datelor prin care oamenii să aibă control asupra datelor proprii și să le poată folosi în beneficiul lor, dar și în beneficiul societății. Cu privire la rolul Uniunii Europene, știu că colegiuitorii au adoptat o serie de acte legislative importante recent, care creionează cadrul juridic necesar pentru un astfel de sistem. Acum trebuie să ne concentrăm pe punerea în aplicare rapidă a directivei privind siguranța datelor și toate celelalte care ne vor permite să facem pași înainte. Și apoi, sigur, trebuie să aprofundăm cooperarea dintre statele membre pentru a ajunge la un standard convergent în materie de protecție și circulația datelor, astfel încât datele să poate fi transferate peste graniță în condiții de siguranță. Rezistența la antibiotice este, desigur, o temă importantă, nu doar din perspectiva sănătății, așa cum s-a spus, ci și din perspectiva agriculturii. Iată de ce e important că am convenit uh, această strategie One Health, o singură sănătate, și avem uh, planul de acțiune. Ministrii de agricultură vor discuta, uh, dar și ministrii de sănătate vor discuta această problemă în iulie, iar Comisia Europeană urmează să prezinte un nou plan de acțiune săptămâna viitoare prilej cu care vom putea să reflectăm la ce pași mai avem de făcut. Și, repet, președinția estonă va avea o întâlnire la nivel înalt pe 23 noiembrie aici la Bruxelles, dedicată tocmai rezistenței la antimicrobiene și vom vorbi și despre planul de acțiune One Health. În legătură cu asta, vom vorbi și despre medicamentele de uz veterinar. Aici încă mai avem uh, de, de lucrat. În Consiliu vom face tot ce putem pentru a accelera discuțiile. Scopul nostru este ca până la finele președinției noastre să putem uh, agrea un mandat pe care să-l folosim apoi ca bază de negocieri cu Parlamentul European. și uh, vom uh, fi atenți la chestiunile pe care le-a invocat aici Parlamentul European. Cu privire la HIV, sigur, uh, Estonia are cea mai mare prevalență HIV în rândul adulților din toată Europa, știm acest lucru foarte bine. Este o problemă gravă pe care trebuie să o abordăm la nivel național, dar uh, și uh, pe alte planuri. Există țări care n-au reușit să treacă de la sistemul în care se bazau pe uh, donatori la un uh, sistem uh, care să fie funcțional și autonom la nivel intern. Noi vom continua munca și vom continua să păstrăm această temă pe ordinea de zi. Voi discuta despre asta cu comisarul și vom avea un uh, seminar împreună cu OMS la Tallinn în decembrie, în care vom discuta despre combaterea HIV și nu pot decât să fiu de acord că trebuie să facem mai mult în această privință. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Acum lansez al doua rundă de uh, întrebări și mai întâi dau cuvântul domnului Peterle. Spoštovani gospod uh, minister, najprej moje iskrene čestitke k prvemu predsedniku. Domnule ministru, vreau să vă felicit mai întâi de toate pentru că, iată, dețineți pentru prima dată în istoria noastră președinția Consiliului European. Ați menționat o serie de lucruri uh, care sunt pe placul meu. Care sunt aceste lucruri? Ați spus, spre exemplu, că consumatorii au dreptul să afle ce anume consumă. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Uh, Salut uh, ambițiile noastre în ceea ce privește sănătatea și în special în ceea ce privește e-sănătatea. Consider că e nevoie de mai multă Europa în domeniul acesta al sănătății. Și eu cred că putem să oferim această mai multă Europa fără a aduce atingere tratatelor europene. E-health, e-sănătatea ne oferă posibilități uh, uh, nenumărate de cooperare. Salut de asemenea inițiativa dumneavoastră uh, în ceea ce privește protecția împotriva substanțelor cancerigene la locul de muncă. Cancerul este până la urmă unul dintre motivele principale ale deceselor înregistrate la locul de muncă. Nu cu mult uh, timp în urmă, la Parlamentul European am organizat un eveniment pe tema cancerului uh, de piele și uh, ne-am dat seama din nou că prea puțini sunt uh, cetățenii europeni care cunosc ce se întâmplă într-adevăr. Uh, 20% dintre lucrătorii europeni sunt expuși unor substanțe cancerigene și majoritatea cazurilor de cancer de piele se datorează expunerii la locul de muncă. Deci trebuie să uh, reglementăm expunerea cetățenilor europeni la substanțele cancerigene. Uh, dar pentru a-i proteja pe cetățenii europeni avem nevoie de o metodologie europeană care să se bazeze pe datele științifice deja colectate. Strategia aceasta europeană, bineînțeles, ar trebui să fie permanent actualizată pe baza datelor nou obținute. Și am ur- următoarea întrebare către dumneavoastră. La ce anume ne putem aștepta în acest uh, domeniu din partea dumneavoastră? Mulțumesc! Mulțumim, domnul Parnier. Doamnă președinte, domnule, prim, domnule ministru, Uh, vă mulțumesc pentru prezență și pentru introducerea făcută, precum și prima rundă de răspunsuri la observațiile noastre. Am să abordez o temă pentru mine importantă din punct de vedere al protecției cetățenilor europeni. E un subiect ce sper să figureze pe ordinea de zi a celor șase luni de președinție uh, ceva parțin Perturbatorii endocrini. Pe 4 iulie, reprezentanții statelor membre au adoptat definiția criteriilor ce vor permite identificarea acestor perturbatori endocrini și regret că după un an de negociere, 21 de state membre, printre care și Franța, au susținut niște criterii mai favorabile industriei chimice decât uh, protejării sănătății umane și protejării mediului. Din punctul meu de vedere, această clasificare a perturbatorilor endocrini nu este acceptabilă și nivelul de um, dovezi pentru a identifica o substanță drept perturbator uh, endocrin este uh, un nivel mult prea ridicat. Va fi greu uh, ca anumite substanțe să fie calificate drept perturbator endocrin. Definiția, în plus, conține nenumărate derogări la cererea Berlinului bunăoară anumite pesticide concepute anume pentru a uh, aduce perturbare endocrine um, la insecte, uh, va fi, deci, uh, permis și necalificat ca atare, deși aduce atingeri sănătății umane. Avem trei luni pentru a examina această propunere a Comisiei Europene și pentru a o amenda. Domnule ministru, ne puteți spune dacă președinția dumneavoastră e satisfăcută de această definiție propusă pentru perturbatorii endocrini și dacă nu, cum vă gândiți să repuneți sănătatea cetățenilor și principiul precauției în miezul acestei propuneri legislative. Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Mulțumim foarte mult. Mr. Faria. Domnul Faria are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Bun venit. În această dimineață ne-am întâlnit cu colegul dumneavoastră, domnul Kisler, ministrul mediului. Domnule ministru, așa cum știți, rezistența antimicrobiană care duce la rezistența împotriva medicamentelor ce tratează uh, infecțiile, va aduce cu sine consecințe care fac să fie mai urgent ca niciodată efortul nostru de a căuta antibiotice mai eficace. Trebuie să dublăm eforturile noastre pentru a ne asigura că toți pacienții de toate vârstele pot căpăta un tratament eficace Uh, cu investiții globale uh, considerabile în cercetare și dezvoltare, totuși, fără uh, eforturi în a face ca antibioticele de care dispunem să fie um, uh, cât mai larg utilizate, nu cred să ajungem undeva. Care sunt pașii la care vă gândiți pentru ca planul UE pentru sănătate și um, uh, pentru combaterea rezistenței antimicrobiene uh, de asemenea, cum vă gândiți să vă ocupați de medicamentele generice și care e strategia? Pentru că din 2013 suntem într-o blocadă. Care e deci strategia uh, pentru uh, boturile alcoolice? Vă veți alinia comisiei sau mai degrabă ne veți ajuta să uh, depunem toate eforturile necesare pentru a pune presiune asupra comisiei să acționeze într-o modalitate mai proactivă? Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Faria. Acum, doamna Ris. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru. Uh, temele pe care le-ați invocat, alcoolul sau celelalte priorități, mi se pare esențiale. E adevărat că, bună oară, Există și alte priorități, uh, zahărul, cantitatea de zahăr din alimentele pentru copii sau perturbatorii endocrini, cum s-a mai spus. Dar aș reveni la ce ați citat chiar dumneavoastră, noul plan de acțiune în ce privește rezistența antimicrobiană. Și conceptul de e-sănătate. Ați spus că e nevoie de planuri naționale în ce privește rezistența antimicrobiană și prima întrebare pe care v-aș lansa-o este vă doriți obiective constrângătoare, planuri naționale obligatorii, pentru că deocamdată nu avem date și nu știm cum uh, utilizează fiecare stat antibioticele. Trebuie ele raționalizate oare? Poate că e nevoie de aceste date înainte să promovăm uh, inovările necesare. Cum putem promova deci astfel de planuri naționale și cum putem dezvolta o cercetare care să coordoneze mai bine resursele noastre bunoare. Există planul de acțiune pentru maladiile rare, dar pe mine ce mă preocupă e accesul la aceste noi medicamente. Și mă gândesc că ar fi bine să coordonăm ceva mai bine toate resursele noastre publice, așa încât să dispunem de mai bune informații. În ce privește e-sănătate, adevărat că astfel de date sunt importante, dar trebuie să ne întrebăm și asupra guvernanței, administrării acestor date. Vorbim de dreptul de protecție a datelor personale, dar mai există și un alt drept, dreptul de exploatare a acestor date. Cine e proprietarul acestor date, cine le poate exploata? Tocmai pentru că vorbim de durabilitatea sistemelor sanitare. Trebuie să existe, deci, o evaluare de impact și să vedem cum toate aceste lucruri pot aduce uh, aspecte pozitive pentru um, pacienți. Altfel, noile tehnologii nu vor aduce în mod necesar o mai bună durabilitate a sistemelor sanitare sau o mai bună sănătate în rândul cetățenilor. E o problemă de guvernanță și trebuie văzut cum putem uh, facilita această agendă digitală. De ani de zile uh, așteptăm un studiu de impact din partea Comisiei Europene în ce privește un, o rețea, o nouă organizare, dar, din păcate, o mare parte a sectorului nu e de acord cu evaluarea de impact ce privește aparatura medicală. Și la fel ca noile medicamente, vorbim de provocări importante pentru durabilitatea sistemelor sanitare și trebuie să ținem seama de aceste lucruri în viitoarea organizare la nivelul UE, tocmai pentru a evalua medicamentele, dar și noile tehnologii. Doar așa vom putea obține durabilitatea sistemelor sanitare. Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Melior. Domnule ministru, vreau să vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru că, iată, ne oferiți posibilitatea de a munci cu dumneavoastră la programul uh, președinției în următoarele șase luni. Aș vrea să vorbesc despre un, uh, un subiect care a fost uh, deja menționat de către colegul Lize, și anume Domnul Lize vorbea despre produsele vetine, veterinare. Produsele veterinare par să n-aibă nimic de a face cu sănătatea umană, dar să știți că, până la urmă, lucrurile nu sunt chiar atât uh, de diferite. Și în dosarul acesta se vorbește despre uh, antibioticele de rezervă. E un subiect foarte important uh, care are efect nu doar asupra sectorului veterinar, ci și asupra sănătății umane. De asemenea, comerțul electronic, dar și alte subiecte sunt menționate în acest act legislativ. Și Parlamentul European își dorește foarte mult ca acest dosar să fie încheiat cât mai curând cu putință. Am pus uh, trenul în mișcare în anul 2016 și acum a venit uh, rândul Consiliului. Uh, Consiliul trebuie să spună um, care este viziunea sa pe marginea acestui uh, subiect. Uh, ne-ar plăcea ca președinția estoniană să accelereze cumva lucrurile. Mulțumesc! Now, uh, Mr. Funtulis. Mulțumesc, are cuvântul domnul Funtulis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι θα εντάξετε στην ατζέντα σας... Mulțumesc! Ați vorbit, domnule ministru, despre agenda dumneavoastră, spunând că abuzul de alcool va fi o prioritate absolută și, desigur, alcoolul uh, într-adevăr devine o plagă, în special în rândul tinerilor, la fel ca drogurile. Și la fel ar trebui tratat și alcool, precum sunt uh, drogurile. Am văzut și exemplul uh, tutunului, țigările și noile ambalaje. Vorbim de efectul asupra fertilității și, în termen general, asupra sănătății publice. Cred că ar trebui și pe sticlele de alcool să avem uh, o avertizare clară uh, care să spună că și alcoolul creează adicție și că poate avea consecințe foarte grave asupra sănătății. Uh, mai ales din cauza impactul pe care îl are în sânul familiilor, mă gândesc la violența în familie. Uh, industria, marile companii vor răspunde, nu mă îndoiesc, dar dacă ne uităm la publicitatea făcută a alcoolului, vedem uh, adesea tineri și aceste reclame arată ca și cum viața n-ar fi decât o nesfârșită petrecere. Uh, și singura avertizare uh, aceea de a consuma alcool cu moderație. Însă asta nu împiedică fenomenele de care vorbim. Și uh, prevalența e în creștere. În Grecia am văzut că boli care dispăruseră ani de zile, cum ar fi tuberculoza, reapar. Ca să nu mai vorbim de numărul mare de migranți Uh, care tranzitează țările noastre și care ar trebui, poate, să treacă printr-un control medical. Ei pot răspândi tuberculoza, o boală care dispăruse. E important ca ei să fie testați și îngrijiți atunci când e necesar. Mulțumesc! Președinta, nu știu dacă altcineva dintre colegi ar dori să ia cuvântul, între colegii prezenți, iar dacă nu, atunci am să-l rog pe domnul ministru să răspundă întrebărilor, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze dacă n-am reușit să notez toate întrebările, însă am încercat și am să încerc să vă și răspund în măsura posibilului. Mai întâi, în ce privește alcoolul? Sigur, Consiliul va continua să pună presiune asupra Comisiei pentru a fi cât mai activă și, cum vă spuneam, e unul din subiectele care, printre statele membre, nu beneficiază de uh, o opinie consensuală, din potrivă chiar. Divergențele sunt majore. Tocmai de aceea, probabil e și bine să menținem sus pe agenda politică uh, o astfel de dezbatere, tocmai din cauza divergențelor. Știți prea bine că în urmă cu 20 de ani nici nu s-ar fi putut pune problema să se adopte la nivel european o directivă precum directiva tutun, din cauza presiunii din partea industriei. Dar, iată, după o bătălie foarte lungă, sănătatea publică a prevalat. La fel, cred că se va întâmpla și cu alcoolul, însă sigur că această bătălie abia începe. Și e important, deci, ca un astfel de subiect să uh, rămână o prioritate pe agendele noastre. În ce privește utilizarea datelor, mm, s-a pus o întrebare relativă la integritatea acestor date. Cum am spus, da, e uh, unul din argumentele foarte împotriva colectării unor astfel de date. Însă avem nevoie de uh, un cadru de protecție a datelor personale robust. Eu cred că putem avea așa ceva în momentul de față. Diversele țări au diverse tradiții în acest sens, dar precauție în manipularea datelor de sănătate e probabil elementul cheie. Pentru ca să dispunem în sfârșit de un sistem funcțional bunoară în Estonia, dosarele medicale electronice pot fi accesate doar de medici. Deci există restricții foarte clare, tocmai mm, pentru o utilizare mm, cu încredere și o utilizare corespunzătoare a sistemului. Perturbatorii endocrini au fost uh, citați la începutul lunii iulie. Uh, a votat uh, regulamentul pesticide și de îndată ce Comisia va transmite acest act de implementare al pesticidelor, se va trece și la discutarea uh, biocidelor, iar Consiliul își va uh, exercita rolul de analiză a acestei propuneri, dar va, fi, va intra în vigoare abia mai târziu. Accesul la medicamente, da, așa cum știți, nu e doar un subiect important, ci și litigios. sistemele farmaceutice, modalitățile de cooperare între statele membre în domeniul uh, medicamentelor includ o seamă întreagă de măsuri. Comisia analizează acum impactul diverselor stimulente pentru inovare în rândul industriei farmaceutice și apoi uh, accesibilitatea medicamentelor. Președinția estoniană va analiza la întâlnirea la nivel înalt pe politici farmaceutice ce va avea loc în septembrie, încercând să trateze problema achizițiilor publice comune. De, s-a invocat în mai multe rânduri uh, de mer și mă bucur că Comisia a uh, elaborat propriul de, um, propria strategie pentru a combate rezistența antimicrobiană. E o problemă serioasă, dar e adevărat că pentru anumite țări nici măcar nu avem statistici și atunci uh, E, sănătatea cea care ne poate ajuta. Dacă există documente care prescriu antibiotice, atât pentru oameni cât și pentru animale, atunci vom obține automat statisticile prin e-sănătate, fără alte demersuri suplimentare. Iată, uh, o inițiativă la nivel digital pe care merită să o susținem. Mă refer și la sectorul veterinar, nu doar la uh, sistemele de sănătate umană, tocmai pentru a obține statistici uh, clare. Doresc să reiterez mulțumirile mele pentru această ocazie de a avea un schimb de opinii asupra priorităților noastre respective și um, sper să avem o colaborare cât mai fructuoasă pe durata președinției estoniene. Mulțumesc! Thank you very much, Mulțumim foarte mult, domnule ministru, vă urăm succes și ne bazăm pe dumneavoastră pe dumneavoastră pentru colaborarea viitoare. Mulțumesc pentru prezența astăzi. Well, let's move to our next point of agenda. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, anume raportul doamnei Ayuso, definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spiritoase. Analizăm proiectul de raport și, desigur, am să-i dau întâi cuvântul doamnei raportor, doamna Ayuso. Gracias, presidenta. Eh, este, este... Mulțumesc, doamnă președintă. Acest uh, proiect de regulament modifică regulamentul din 2008 pentru a-l adapta și pentru a garanta o armonizare în gestionarea indicațiilor geografice în sectorul uh, băuturilor alcoolice, băuturilor spiritoase, a produselor alimentare, uh, adaptând toate acestea și tratatului de la Lisabona. E o schimbare destul de importantă. Bună oară, introducerea articolului 43 alineat 2 pentru a arăta că, într-adevăr, este vorba de produse agricole care provin din sectorul agricol și mă bucur foarte mult de acest lucru. Este evident că această legislație trebuia adaptată așa încât să fie coerentă cu instrumentele juridice uh, introduse de tratatul de la Lisabona. Cu toate acestea, eu cred că e fundamental ca acest întreg proces de adaptare să se facă cu menținerea prerogativelor Parlamentului, conform uh, legislația actuală. Tocmai de aceea am prezentat o serie întreagă de amendamente introducând acte delegate pentru a proteja drepturile Parlamentului European, drepturile actuale ale Parlamentului European, pentru că orice modificare trebuie făcută sub controlul nostru, potrivit situației actuale. Iată de ce am introdus acte delegate atunci când se vor pune acte de punere în aplicare dată fiind puterile pe care și le arogă Comisia în acest regulament, este important ca puterile Comisiei să fie limitate în timp și am prezentat un amendament care uh, introduce limitări la 5 ani cu o eventuală prelungire de încă 5 ani în acestor uh, drepturi ale Comisiei. Există modificări importante în această propunere și mai ales la capitolul 3 care se referă la indicațiile geografice. Sunt de acord că Trebuie armonizate regimurile de aplicare, dar haideți să nu uităm că e vorba de un sector foarte specific, precum acela al băuturilor spiritoase și de aceea am introdus o serie de amendamente, deosebi unul care spune că indicațiile geografice existente și care au deja un dosar tehnic trebuie protejate în mod automat fără a le anula protecția uh, prin introducerea acestui nou regulament, anulând-o pe cea anterioară potrivit vechiului regulament. Astfel cer suprimarea anexei 3, cea în care sunt regăsite toate indicațiile geografice. anexa 3, care figura în regulamentul 110 asupra indicațiilor geografice. Iar propunerea comisiei introduce în locul acestuia un registru electronic, cum s-a făcut deja și pentru uh, Uh, denumirile de origine protejată și indicațiile geografice protejate pentru vin și pentru alimente. Trebuie să armonizăm, să modernizăm printr-un astfel de registru electronic, dar am și uh, îndoieli. Mm, recunosc totuși că accesul la un astfel de registru ar fi mult mai lesne, dar ținând seama de importanța registrului, cred că Parlamentul trebuie să participe uh, la acest proces în caz de modificare a registrului. Știu că nu toată lumea va fi de acord și eu, repet, am avut îndoieli vis-a-vis de suprimarea anexei 3, dar iată, tocmai mi-ar fi de mare folos să aud opinia colegilor. La articolul 13 um, al propunerii se precizează că termenii în italice de la anexa 2, adică categoriile de băuturi spiritoase, nu vor putea fi introduse pe etichete sau în prezentarea băuturilor spiritoase. Bun, asta scria regulamentul anterior, dar în această propunere titlurile, aceste, ca, titlurile de la această categorie nu mai figurează în italice și dacă introduc o serie de amendamente formale pentru a aduce coerență, și pentru a fi uh, pe aceeași linie ca în regulamentul pe care îl modificăm, am introdus elementele la anexa 2, al cărui obiectiv e tocmai o coerență maximă a noului regulament cu regulamentul vechi, dar care este încă în vigoare. Deci, până la urmă, e vorba de un regulament tehnic, vorbim de indicațiile geografice, unde intervin modificări și, cum vă spuneam, am introdus amendamente, nu prea multe la număr, dar mi-aș dori să aud opinia colegilor raportorilor, dar și a celorlalți. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Ayuso. Acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră, prezenți în sală, firește, și încep cu doamna Meier. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc doamnei Ayuso pentru acest raport care a ajuns în mâinile mele și pe care l-am citit cu mare atenție. Doamna Ayuso și-a dat silința să opereze modificări, modificări necesare, pentru, că, pentru care vreau să-i mulțumesc din suflet. De la bun început aș vrea să pun în discuție un subiect important din punctul meu de vedere. Trebuie să avem grijă uh, și pe viitor ca producătorii mici și medii de băuturi uh, spiritoase dar uh, și producătorii agricoli. Deci trebuie să ne asigurăm că aceste, acești producători au posibilitatea de a-și vinde produsele, au posibilitatea de a-și promova într-adevăr produsele de calitate, Uh, au posibilitatea de a supraviețui în lumea aceasta a companiilor multinaționale. Aș vrea să mă limitez la trei puncte. S-a spus deja câte ceva despre indicațiile geografice, n-aș vrea să mai intru în detalii. Uh, dar uh, cred că și pe marginea acestui subiect ar exista trei subiecte de, sau trei aspecte de rafinat. Voi veni cu niște amendamente pe tema aceasta. Important, din punctul meu de vedere, este transferul de competențe prin actele delegate. Ați vorbit despre subiectul acesta pe scurt. Uh, îmi dau seama că acest uh, regulament uh, este unul de natură tehnică. Știu de asemenea că uh, actul legislativ vechi trebuie să se adapteze cumva la tratatul de la Lisabona și în acest context actele de punere în aplicare și actele delegate sunt importante. Dar în același timp consider că Parlamentul European nu trebuie să se dea la o parte în contextul acesta al comerțului al comerțului cu băuturi uh, spiritoase. Am senzația că Comisia Europeană to- tocmai asta își dorește, își dorește să vină cu acte delegate care să poată fi adoptate de către Parlamentul European doar în bloc. Uh, orice fel de modificare va fi imposibilă. Mă gândesc, de exemplu, la articolul 5. Toate anexele de la articolul 5 trebuie să fie modificate prin actele delegate. Uh, Uh, dar, din nou, actele acestea delegate trebuie să fie adoptate de către noi la pachet. Doamna Iuso dorește o reactualizare a anexelor la 5 ani de zile. Eu nu consider că această perioadă este neapărat cea mai uh, potrivită. Uh, după aceea, definițiile. Definițiile nu mm, împar Uh, complet uh, clare și în acest context uh, cred că și Comisia Europeană este conștientă de faptul că aceste definiții nu sunt neapărat clare și că nu respectă până la urmă articolul 290 din Tratatul Uniunii Europene. Pentru a rezolva problema, eu cred că o ștergere a articolului 5 din această propunere de regulament ar fi cea mai potrivită mișcare. Um, dacă nu vom proceda în felul acesta, tare mă tem că Parlamentul European nu va mai putea să-și uh, pună amprenta asupra modificărilor ulterioare care cu siguranță vor apărea. După aceea, un al doilea mm, subiect foarte important uh, din punctul meu de vedere este adaosul de zahăr în anumite uh, băuturi spiritoase, spre exemplu romul. Uh, eu cred că la nivel european avem nevoie de niște standarde europene. În articolul 4 se spune că se poate folosi uh, zahăr pentru îmbunătățirea aromei băuturii uh, spiritoase. Mie mi se pare că for, formularea aceasta este prea generală. Prin adausul de zahăr se pot ascunde anumite greșeli survenite în pro, procesul de producție și genul acesta de greșeli trebuie să fie combătute de către noi. Uh, de asemenea, e în interesul nostru aceea de a ne proteja consumatorii. Până în momentul de față există standarde în ceea ce privește adausul de zahăr la nivel de state membre. Dar asta, din punctul meu de vedere, duce la o distorsionare a comp- comp- competiției. Și astfel ajung la cel de-al treilea punct uh, important din punctul meu de vedere și anume valorile nutritive pentru băuturile spiritoase și toate celelalte băuturi uh, alcoolice. Consumatorii nu știu câte calorii conține un uh, Uh, un pahar de lichior. Nu știu, uh, de asemenea, consumatorii cât zahăr uh, e inclus în paharul acela de, de lichior. Comisia Europeană vine cu un calendar care prevede anul 2018 pentru îmbunătățirea situației. Dar mă întreb dacă calendarul acesta ar putea fi transformat în realitate. Știm că interesele producătorilor sunt diferite și eu nu cred că se va ajunge la o idee comună, la un concept comun. Ori dacă această uh, activitate comună este imposibilă, atunci trebuie să vină Parlamentul European cu o propunere în ceea ce privește etichetarea valorilor nutritive ale băuturilor uh, alcoolice. Eu nu pot să înțeleg de ce aceste valori nutritive nu sunt deja înscrise pe toate etichetele băuturilor uh, uh, spiritoase sau alcoolice. Eu cred că este o informație pe care merită consumatorii să o primească și uh, tocmai pentru asta vom lupta și noi, zic eu. Vă mulțumesc uh, pentru moment, vă mulțumesc pentru atenție. Acestea au fost doar trei dintre punctele importante din punctul meu de vedere, dar vor veni și altele sub formă de amendamente. Uh, Mr. Pieca. Mulțumim, domnul Pieca. Vă mulțumesc, doamnă președinte. De la bun început aș vrea să-i mulțumesc doamnei raportor pentru eforturile domniei sale. Versiunea inițială a acestui raport, uh, să știți că ne încântă. Armonizarea ter- terminologiei pare a fi problema crucială Poate că ar trebui să preferăm uh, însă conceptul de sale denomination, denumire uh, pe piață. Există o serie de alte uh, concepte, concepte care sunt uh, folosite, dar uh, folosirea acestor concepte concurente nu duce de, decât la sporirea haosului, la nivel terminologic, bineînțeles. După aceea, Să nu uităm că avem uh, băuturile alcoolice pe de o parte și băuturile spiritoase pe de altă parte. Uh, amendamentul 5 uh, solicită în acest context precizarea mai clară a diferitelor categorii de băuturi. După aceea, la amendamentul 7 se prevede um, incorporarea standardelor naționale. De asemenea, salut și amendamentul 1, care vorbește despre practicile tradiționale din diferitele state membre. Dar, din păcate, nu pot să susțin uh, acele uh, delegări de responsabilități către Comisia Europeană. Am o serie de rețe- rețineri în ceea ce privește actele de punere în aplicare și actele delegate. Uh, toate noile uh, prerogative oferite Comisiei Europene cu privire la modificarea anexelor, modificarea definițiilor, mi se pare exagerate. Genul acesta de modificări nu trebuie operate prin intermediul actelor delegate. Ar trebui să fie uh, decizii de natură politică cele care stau la baza unor, acest, unor asemenea modificare articolele, uh, amendamentele 16, 18 și 20, din punctul meu de vedere, nu sunt suficient uh, de bune. Actele de punere în aplicare ar fi mai bune decât actele delegate, dar aceste amendamente nu sunt potrivite. După aceea, conținutul per uh, de alcool permis, conținutul permis de alcool. Subiectul acesta nu e inclus în raport. Pentru unele spiritoase, spre exemplu vodka, nu există astfel de limite și asta ar trebui să se reflecte la amendamentul 43. De asemenea, conținutul maxim de uh, um, de alcool ar trebui să fie uh, stipulate undeva. De asemenea, important ar fi să se, uh, stipul, să se stipuleze și calitatea bio alcoolului etilic. Calitatea uh, alcoolului etilic mi se pare cam vag definită în această propunere. Și merg mai departe conținutul maxim de zahăr din anumite băuturi spiritoase. Nici aici nu avem o claritate suficientă. Nu există prevederi cu privire la uh, conținutul maxim de zahăr pentru acest acest tip de băuturi. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să ținem, uh, să ne bazăm pe cerințele în ceea ce privește băuturile aromate, precum lichiorul. Dar băuturile acestea Uh, aromate, până la urmă, sunt o categorie uh, diferită de băuturile spiritoase uh, ca și categorie generală. După aceea, punctele 1 până la 2 din anexă, și anume um, îndulcitorii. Din nou, avem nevoie de mai multă claritate în, în ceea ce privește acești îndulcitori artificiali. Există băuturi uh, pentru care mm, nu există niciun fel de limite în ceea ce privește cantitatea de îndulcitor care ar putea fi uh, folosită. Deci uh, trebuie să stabilim niște limite, dar de comun acord, bineînțeles. După aceea, indicațiile geografice sunt o altă temă importantă. Indicațiile geografice cu privire la elementele separate. Uh, indicațiile geografice n-ar trebui să fie menționate nominal în lista de ingrediente. Asta, ingrediente. Asta lipsește din amendamentul 8 și 9. Și mai există niște subiecte care trezesc, trezesc o serie de reticențe. În primul și în primul rând, ă, trimiterea aceasta la codul vamal comunitar și ă, ștergerea referinței la locul de producție. Mie mi se pare că este o idee proastă, pentru că um, unele băuturi sunt procesate mult timp înainte de finalizarea procesului. Și să știți că produsul sau uh, statul membru în care se finalizează procesul nu are de cele mai multe ori nimic de a face cu uh, statul uh, membru în care a început pro- procesul de producție. Spre exemplu, whisky-ul. Uh, da, produsul de bază este scoțian, dar finalizarea procesului de producție se face de cele mai multe ori în uh, străinătate. Și pornind de la această situație, s-ar putea, uh, s-ar putea să apară complicații, produsul ar putea să nu fie considerat a fi unul scoțian, uh, tocmai din, pricinile, din pricina aceasta, și anume din pricina faptului că finalizarea se face în alt în alt uh, stat. După aceea, articolul 8 îmi pune din nou probleme. Există tipuri de băuturi care nu pot fi considerate a fi uh, băuturi spiritoase. Cel puțin asta reiese din formularea de aici. De fapt, se vorbește despre uh, despre uh, indicații care ar putea induce în eroare consumatorul. Deci, eu cred că uh, consumatorii nu trebuie nici când să fie induși în uh, eroare, în special copiii. Pe ansamblu, documentul este unul de calitate, dar voi veni cu amendamente menite al îmbunătății. Mulțumesc! Vă mulțumim! Urmează doamna Müller. Doamnă președintă, vă mulțumesc. Băuturile spiritoase europene se bucură de un renume bun și asta din motive cât se poate de solide. Există o serie de băuturi spiritoase de tradiție în Uniunea Europeană. În uh, Germania, spre exemplu, există vreo 60.000 de producători mici Uh, dar și în alte state membre, băuturile spiritoase adeseori sunt uh, produse chiar la fața locului, acolo la uh, um, imediat aproape de agricultură, de agricultor și tocmai de aceea mă bucură tare mult această modificare a temeriului juridic. Dar să știți că nu doar originea agricolă este esențială în acest context. Uh, relația dintre agricultură și uh, băuturile spiritoase trebuie să fie dusă uh, și mai departe dacă e ca ambițiile regulamentului să fie transformate în realitate și calitatea uh, produselor să fie garantată. Și tocmai de aceea trebuie să punem mare accent pe sistemele de producție tradiționale. E important Uh, să ne asigurăm că aceste practici sunt în continuare permise, dar uh, în același timp trebuie să ne asigurăm și că indicațiile geografice generează până la urmă sau fac posibilă păstrarea și proliferarea acestor uh, practici tradiționale. Acum se pune întrebarea dacă noul sistem propus de comisie în ceea ce privește aceste indicații geografice este neapărat mai bun decât uh, Um, sistemul anterior. Ei bine, în țara mea, sistemul acesta cu două etape nu se bucură de prea mult uh, succes. Există teama că valoarea adăugată va fi prea mică, costurile vor fi prea mari. Ei, aceasta trebuie să fie preocuparea noastră principală. De asemenea, trebuie să vedem în ce măsură anexa 1, uh, noua nou propusă anexă 1 uh, generează acea sau garantează acea protecție a indicațiilor uh, geografice de care producătorii au nevoie. După aceea, implicația uh, Parlamentului European în modificarea eventuală a acestui act legislativ este esențială. Vă amintesc de discuțiile pe care le-am purtat în 2011 pe tema absintului. Uh, e important să vedem care sunt părțile din acest regulament care țin de actul de bază și care sunt părțile care pot fi modificate prin acte delegate. Dar importanța Parlamentului European nu trebuie să fie știrbită. După aceea, un alt subiect subiect important pentru mine este zahărul, conținutul de zahăr. Faptul că nu există uh, standarde armonizate duce la distorsionarea competiției și de asemenea la neclaritate pentru, uh, lipsă de claritate pentru consumatori. E important uh, de asemenea ca producătorii uh, să uh, poată înscrie pe etichetele produselor lor faptul că respectivele produse, produse nu conțin deloc uh, zahăr. Uh, Uh, vreau să-i mulțumesc în încheiere raportoarei pentru uh, corecțiile pe care le-a operat deja la propunerea comisiei și uh, vreau să-i mulțumesc de asemenea pentru faptul că ne oferă posibilitatea de a discuta subiectele într-adevăr esențiale. Doamnă Melior, eu nu cred că valoarea nutritivă are este un subiect pe care ar trebui să-l discutăm aici. Acesta ține de alimente. Uh, actul nostru legislativ este unul specific, uh, deci nu, nu cred că are vreun sens să ne complicăm cu lucrul acesta în acest context. Vă mulțumesc foarte mult. Din păcate trebuie să vă părăsesc acum. Uh, președinția estonă va fi prezentă la Comisia Agri și mi-ar plăcea să mă întâlnesc și acolo cu ministrul eston, dar să știți că a mea secretară notează totul cu mare atenție Comisie și aștept colaborarea cu dumneavoastră. Mulțumim, doamnă Müller. Urmează acum Doamna Boylan, vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt, uh, vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru tot, toate modificările operate. Într-adevăr, este un text uh, tehnic uh, dar, cu toate acestea, propunerile Comisiei mă îngrijorează, pentru că unele dintre aceste propuneri uh, generează, din punctul meu de vedere, sau oferă, din punctul meu de vedere, posibilități uh, prea mari de interpretare. Și tocmai de aceea voi veni cu niște propuneri de amendamente uh, în ceea ce privește protecția indicațiilor ge uh, geografice, uh, în ceea ce privește de asemenea protecția mărcilor comerciale. Eu sunt uh, irlandeză, prin urmare subiectul acesta nu poate decât să mă intereseze. După aceea mă îngrijorează faptul că propunerea uh, Comisiei uh, este prea restrictivă când vine vorba despre definiția spiritoaselor uh, prevăzute cu uh, indicații geografice. Tocmai de aceea propun, voi veni cu un amendament la articolul 8.4b, uh, Uh, în ceea ce privește implicarea Parlamentului European în viitor, este, consider că subiectul este esențial. După aceea, registrul acela electronic, da, uh, sunt de acord cu doamna raportor, este o idee bună o idee bună care ar oferi până la urmă mai multă siguranță juridică majorității produselor spiritoase. Susțin de asemenea modificările operate la articolul 12, deja s-au, uh, s-a menționat subiectul acesta, este vorba despre originea produsului. Uh, cred că aplicarea propunerii, ad literam a propunerii Comisiei uh, la acest articol ar duce la anomalii pe piață. Sunt într totul de acord cu ceea ce au spus uh, raportorii din umbră cu privire la micile, micii producători. Eu nu cred că aceștia ar trebui să fie dezavantajați ca urmare a punerii în aplicare a acestui regulament și de asemenea salut faptul că se încearcă protejarea metodelor tradiționale de producție. Deci, pe ansamblu, cred că baza de pornire este una solidă. Vreau să-i mulțumesc din nou raportoarei și aștept cu nerăbdare colaborarea viitoare. Mulțumesc. Urmează doamna Dornano. A, nu? Mai întâi sunt verzii. Da, este rândul dumneavoastră. Tocmai asta vreau să vă spun. Dumneavoastră îl înlocuiți pe domnul Stelas. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc în uh, numele domnului Stas, raportorul nostru din umbră, care însă nu poate fi prezent astăzi la ședință. La fel ca și antevorbitorii mei, aș vrea să-i mulțumesc doamnei Ayuso pentru acest raport de calitate. Sunt multe lucruri bune incluse în acest raport, dar haideți să mă concentrez pe lucrurile importante din punctul nostru de vedere, și anume, în primul și în primul rând, drepturile consumatorilor. E surprinzător faptul că e atât de greu să obții informații uh, clare cu privire la băuturile spiritoase. Noi în Danemarca producem bere. Fabricile de bere ne oferă informații cu privire la conținutul uh, respectivului produs. De ce asta nu se poate face în cazul tuturor celorlalte băuturi spiritoase? Uh, trăim uh, până la urmă în regiunea cu cel mai mare consum de alcool la nivel mondial. Nu cred că a fost uh, o întâmplare faptul că ministrul uh, sănătății din Estonia ne-a spus că consumatorii ar trebui să fie mai bine informați în ceea ce privește conținutul băuturilor, lor, băuturilor alcoolice și spiritoase pe care le consumă. Acest plan pe 12 luni, care nici măcar nu este obligatoriu, nu mi se pare cea mai bună idee. Unii spun că producătorii nu trebuie să fie împovărați că informațiile acestea suplimentare ar fi până la urmă o povară pentru toți cei implicați. Dar nu e adevărat. Avem nevoie uh, de informații suplimentare uh, cu, uh, și informații clare cu privire la conținutul acestor băuturi. După aceea, să, să vedem ce, ce ne spune <laughs> ce ne spune industria. Industria ne spune că uh, cantitatea de referință de alcool pe care ar trebui să o discutăm este de 30 de centilitri. Ce e asta? Un pahar de coniac pe care îți pui mâna așa la restaurant să nu care cumva să se evap- uh, evapore. 100 de uh, mililitri ar trebui să fie cantitatea de referință. Și pentru această cantitate de referință uh, trebuie să dăm toate informațiile cu privire la elementele constitutive. De deci ce putem spune absolut totul despre ce conține un pahar de lapte, dar să nu putem să spunem mai nimic despre ce conține un pahar cu o băutură spiritoasă. Când am uh, menționat în trecut uh, subiectul acesta, cineva zicea că produsele se schimbă sau rețetele se schimbă de la an la an. Bine, nu vrem uh, cele mai detaliate cu putință informații, ci vrem să avem o idee despre ce anume conține aceste băuturi. Avem o serie de amendamente pe tema aceasta și sper ca, ca măcar în cadrul acestei comisii să ne dăm seama că trebuie să îi protejăm pe consumatori și nu pe ceilalți. Bineînțeles, nu vrem să, să deranjăm prea tare oamenii, dar totuși să-i protejăm măcar pe unii. Doamna Dornano, mulțumesc, doamna președinte. Îi mulțumesc și eu, doamnei uh, Ayuso, pentru uh, eforturile sale. Prerogativ, uh, qui, a mon sens... Propunerea aceasta a Comisiei cred că depășește prerogativele care ar trebui să-i revină în materie. Cu privire la indicațiile de origine geografică, cele protejate, eu cred că modul în care sunt atribuite, modul în care sunt controlate și modul în care se stabilește zona geografică de referință nu sunt în concordanță cu spiritul acestor reguli. Cred că uh, actul din 2008 ar fi înlocuit astfel cu un registru electronic care se află sub controlul exclusiv al Comisiei, și asupra căreia statele membre nu ar avea drept de control. Mie mi se pare că se merge mult prea departe și voi depune, bineînțeles, amendamente pe această temă. Thank you very much. Now, uh, the commission. Oh. Uh, we still have members willing. Mai există câțiva deputați care, doias, care doresc să ia cuvântul, doamna Zomăr. Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich möchte mich ganz... Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc raportoarei noastre. Vreau să-i mulțumesc în special pentru că s-a uitat și la actele delegate. Trebuie să evaluăm asta de fiecare dată, câte competențe ajung într-adevăr la comisie. Și voi evalua și eu aceste acte delegate. Dar să știți că la actele delegate Parlamentul European are un drept de veto, chiar așa pe din afară nu suntem. Dar oricum e important să le analizăm. După aceea, propunerile legate de modificarea acestei uh, regulament uh, merg mână în mână cu propunerile de, de modificare a regulamentului privind alimentele. Să știți că uh, uh, regulamentul cu privire la informațiile privind alimentele uh, vine cu o prevedere cât se poate declară în ceea ce privește obligația de a oferi informații cu privire la elementele constitutive și valoarea calorică, etc. Există o derogare, într-adevăr, pentru băuturile spiritoase, dar odată ce această Um, această acest regulament privind uh, băuturile spiritoase se va modifica, nu trebuie să venim cu noi propuneri de articole privind aceste informații, ci să știți că intră în vigoare automat uh, regulamentul cu privire la informațiile privind al alimentele. să știți că uh, e o temă importantă, dar nu e ușor de tranșat această temă a informațiilor cu privire la elementele constitutive în uh, contextul băuturilor spiritoase. Dar să știți că în ceea ce privește celelalte regulament ne-am am uh, depus mari eforturi și am reușit să obținem uh, niște uh, rezultate foarte bune. După aceea, în ceea ce privește conținutul de alcool al uh, băuturilor spiritoase pe bază de grâne, 35% propunerea raportorului mi se pare cea mai potrivită propunere. După aceea se tot vorbește aici, spre exemplu, la articolul 21 despre uh, comunități. Uh, sau asociații. Eu nu știu ce înseamnă asta exact. Vreau să vedem clar ce asociații sunt aceste asociații, care sunt criteriile care trebuie să fie întrunite de către ele. După aceea, nu mai nu înțeleg uh, conceptul de distilare, distilarea se referă la acel proces unic de distilare sau uh, se referă și la procesul de distilare în mai multe etape, pentru că există diferențe aici. Și deci avem nevoie de o definiție clară pentru, uh, siguran, pentru mai multă, pentru a garanta siguranța juridică. După aceea, doar alcoolul etilic din uh, sectorul vine, vinului ar trebui să fie folosit uh, pe viitor uh, la producția de băuturi spiritoase. Care e diferența între acest uh, tip de alcool etilic și alcoolul etilic care provine din bere? Eu, eu nu înțeleg de ce se face această distinție. Din punctul meu de vedere și uh, alcoolul etilic uh, care rezultă în urma producției de uh, bere ar trebui să fie folosit pe viitor și ca bază pentru eventuale băuturi spiritoase. Deci nu înțeleg această diferență între alcool, tipurile diferite de alcool etilic. Sincer să fiu, cred că ar trebui să completăm aici prevederile. După aceea, ar mai trebui să fie posibile niște uh, explicații suplimentare cu privire la numele și maniera în care se scrie de fapt, numele unei băuturi. Și doamna raportor, cred că a vorbit despre vodcă, spre exemplu, cu, cu capa sau fără capa. Uh, lichiorul, cum scriem lichior, uh, trebuie să ținem cont de faptul că există niște denumiri tradiționale care ar trebui să se păstreze și ar trebui să se uniformizeze. După aceea, aroma. Aroma trebuie să fie, să fie uh, adăugată sau nu? Eu cred că da, pentru că lichior, ce înseamnă lichior? Mai nimic. Dar dacă spunem, dacă avem un lic- lichior de cafea, atunci important e să scriem și cafea acolo, pentru ca uh, toți consumatorii să, știu, să știe ce consumă, într-adevăr. După aceea mai există un subiect care a fost deja pus în discuție de unii colegi. Uh, Adausul de zahăr. Da, eu cred că trebuie să avem uh, standarde armonizate și de asemenea, cred că ar trebui să fie posibilă trecerea pe etichetă a informației legate de neutilizarea Uh, unui extra de zahăr, unui adaos de zahăr în producție. De ce să nu își facă și producătorii de băuturi spiritoase reclame cu acest zero zahăr? După aceea mai există un lucru pe care nu-l prea înțeleg. Lichiorul de ouă este uh, produs fără smântână. Dar să știți că în regiunea mea se folosește smântâna cel puțin în cazul în care pregătești lichiorul acasă. Și tocmai de aceea m-aș gândi că poate și în acest regulament am putea adăuga posibilitatea includerii uh, uh, smântânii în rețete. Să știți că e tare bun lichiorul acesta de ouă. Bine, poate că e important doar pentru mine. Mulțumesc. Urmează doamna de la E. Merci, madame la présidente. Euh, de quoi s'agit-il dans cette proposition? Mulțumesc, doamna președinte. Despre ce e vorba în propunerea asta? Este vorba despre armonizarea ultimului regulament din 2008, care încă n-a fost armonizat, cu tratatul de la Lisabona. Cred că ar trebui să rămânem la esențial. Eu uh, zic că nu trebuie să uităm că vorbim despre un regulament tehnic și comerciale despre băuturi spiritoase și nu despre protecția consumatorilor față de consumul excesiv de alcool. Dacă suntem de acord uh, cu menirea textului, atunci cred că reușim să evităm multe din uh, discuțiile pe care le-am auzit aici, care nu au legătură, de fapt, cu propunerea despre care trebuie să discutăm și cu privire la care să ne poziționăm. Amintesc că acesta e un sector important din punct de vedere economic și comercial. Poate că unii consideră că uh, nu e un sector care se merită neapărat atenția noastră, dar el valorează totuși 10 miliarde de euro și uh, reprezintă o contribuție foarte importantă la exporturile Uniunii. Acum, eu uh, m-aș uh, uita la comisie. Propunerile pe care ni le face colega Pilar sunt uh, absolut înțelepte. Așa că întrebarea mea principală se referă la eliminarea anexei 3 și înlocuirea ei cu acest registru online. Deci, nu că aș fi împotriva acestui registru, ci pentru că mi se pare că modul în care este descris e foarte vag. Deci mă uit la comisie și rog să ne dea niște precizări. În plus, îndeplinirea acestor sarcini prin uh, acte delegate este neavenită. Apoi, legat de traducerea indicațiilor geografice în uh, alte alfabete decât cele utilizate în Europa, e vorba, bineînțeles, de exporturile în țările asiatice. Ai bine, aici Comisia, în propunerea sa, nu autorizează traducerile decât prin acte uh, delegate, deși până acum uh, acest lucru se putea face absolut sistematic. Deci, atunci unde e simplificarea în propunerea comisiei? Eu cred că ar trebui să fim coerenți în ce privește conduita pe care o urmăm în acest uh, domeniu. Și uh, în Comisia Agri, eu sunt raportor pe această temă, așa că să știți că o să fiu foarte vigilentă la propunerile care se fac aici în Comisia Envi, pentru că vreau să existe o coerență a acestui text. Mulțumesc! Mulțumim, doamna E. Există alți colegi care doresc să intervină? Văd că nu. Atunci... Domnul Onofrei de la DG Agri. Vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia salută dialogul uh, pe care îl avem ca urmare a adoptării regulamentului uh, anul trecut. Acest sector al uh, spiritoaselor aduce o contribuție esențială și regulamentul actual 110 per 2008 cu privire la băuturile spiritoase a funcționat bine în trecut și a contribuit cu locuri de muncă la dezvoltarea acestui sector. Însă, el trebuie aliniat la Tratatul de la Lisabona, este de fapt ultimul uh, act legislativ din domeniul agricol care mai trebuie aliniat. Prin propunerea sa, Comisia Europeană nu încearcă să schimbe regulile, ci să îmbunătățească textul legislativ și să simplifice procedura actuală referitoare la indicații geografice, care este destul de greoaie și uh, necesită timp. Salutăm uh, propunerile doamnei Ayuso, care împărtășește același obiectiv și care, în general, aduce valoare textului. Totuși, cu privire la indicațiile geografice, Comisia nu este de acord cu toate amendamentele. Mă refer în special la acel termen de șase luni pentru uh, perioada de control, uh, acest termen trebuie analizat uh, mai atent pentru că nu putem uh, fi de acord cu un astfel de angajament uh, care permite statelor membre doar o fereastră scurtă de verificare a aerurilor. În ce privește verificarea conformității cu indicațiile geografice deja existente, avem nevoie de o definiție mai atentă. Deja lucrăm la astfel de definiție pe baza regulamentului actual și sigur că instrumentul juridic poate că nu va fi cel de la articolul 34, însă Comisia este gata să explorăm alternative. Comisia salută amendamentele propuse de doamna raportor și de doamna de la E în Comisia Agri, de uh, domnul Danti în uh, INTA și uh, le vom uh, analiza. În ce privește amendamentele Comagri, există un uh, oarecare consens cu privire la adaosuri și la amestecuri. Comagri spune că ar trebui să permitem aplicarea prevederilor naționale referitoare la indicațiile geografice. INTA dorește un amendament prin care la constrente să se introducă reguli ce împiedică pătrunderea frauduloasă a băuturilor contrafăcute în UE, dar uh, e un amendament care nu pare uh, coerent cu restul. În ce privește folosirea simbolurilor Uniunii, nu ar trebui ca ea să fie acceptată pentru că se face referire la um, reglementările privind uh, etichetarea alimentelor, dar aici este corect să folosim uh, referința la indicațiile geografice. Comisia dorește să ajungem până la urmă la un rezultat echilibrat și satisfăcător, să avem un cadru modern pentru dezvoltarea sectorului spiritoaselor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Acum, doamna Iuso, dacă doriți să trageți concluziile. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a face vreo observație, de a răspunde, vreau să mulțumesc secretariatului Comisiei și serviciului juridic pentru asistența pe care mi-au acordat-o. Mi-a fost de mare ajutor, de neprețuit. Și vreau să-i mulțumesc și asistentei mele, Marta, pentru cât m-a ajutat. Mi-am notat uh, toate comentariile făcute și vreau să vă mulțumesc pentru toate remarcele, chiar dacă nu sunt de acord cu tot ce ați spus. Vom avea oricum uh, mai multe întâlniri în care să putem uh, discuta amendamentele și să ajustăm raportul. Sunt de acord cu multe din cele spuse. Doamna Zomer a vorbit despre bere. Presupun că v-ați referit la faptul că tot alcoolul folosit în producerea băuturilor spiritoase ar trebui să fie de origine agricolă. O să discutăm amendamentul după ce îl depuneți în orice caz. Au fost uh, invocate și alte aspecte care nu sunt acoperite de acest regulament, ci mai degrabă de regulamentul privind etichetarea elementelor. Deci e bine să nu amestecăm ce discutăm aici cu Um, regulamentul privind etichetarea. Avem un uh, regulament tehnic doar despre spiritoase. Atât. Mulțumesc și aștept cu interes să colaborăm. Mulțumim, domnule să mulțumesc, dragi colegi, pentru dezbatere. Termenul pentru depunerea amendamentelor, 7 septembrie și votul în Comisia Envi sperăm pe 28 noiembrie. Aici se încheie ședința noastră. Următoarea reuniune este mâine, când avem un schimb de opinii comun cu Comisia DEVE și cu Comisia CONT pe teme foarte importante, așa că ne revedem mâine dimineață la ora 9. O seară frumoasă! With a, a drink. Și poate vă bucurați și de o băutură, dacă tot am vorbit despre băuturi. Mulțumim!